So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte noch die Plätze einzunehmen. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Und es geht jetzt weiter in Continuăm astăzi cu voturile și anume cu punctul 10 de pe ordinea de zi și anume modificarea directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și a directivei privind promovarea utilizării energiei din resurse regenerabile, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Și apoi, punctul 11, modificarea directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Sunt două voturi mari, va trebui din nou să lucrăm în mod disciplinat. Cred că nu sunt încă prezenți toți colegii, însă am să vă rog să verificați dacă aveți, aveți cu noastră cartelele de vot. Fără cartele de vot nu putem să lucrăm și nu pot să fac niciun fel de excepție. Aș propune așadar să începem cu raportul colegei Lepage. S-a pregătit toată lumea? Bun, atunci începem. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 18 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 29 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 19 pentru. Împotrivă se adoptă. 227 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 3. Pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. 245. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 248 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 7. Împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul consolidat 7, uh, vot electronic. ALDE are un membru în plus care votează. Acum este în regulă, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 și 260 și agri, agri 20 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm electronic acest bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. ITRE 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 23, verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. ITRE 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm cu ITRE 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. ITRE 25, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar verificăm electronic. INTA 14, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. INTA 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. INTA 16, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic INTA 16. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 264 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 265 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 266. Se dorește o verificare pentru 265. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 266 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 268 și DV18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 27 pentru, împotrivă, abțineri, Eu cred că se adoptă, dar să verificăm electronic 27. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274, 275 și Agri 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 30. Verificăm electronic 30. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Era totuși clar. 284, 285 și 286. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm uh, acest bloc electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 287 și Agri 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 288 și Tran 23. Pentru? Împotrivă. PP-ul n-a votat. De ce? Verificăm electronic mai bine. So, haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 291 dafür. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă se respinge. 294 și agri 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 266 pentru, 296, spune președintele, mă corectez. 296 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, da. Agri 26 este caduc. Continuăm cu 300 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 304 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Continuăm cu amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul consolidat 6. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 310 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 309 și ITRE 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 312 și Agri 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 313, Tran 27 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 315 și Agri 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu Agri 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 335. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV20. Pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic DV20. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30, um, se respinge. 340 pentru... Mă scuzați, spune președintele, amendamentul consolidat 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul de la Agri, Agri 40. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 403 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 404 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și șase pentru, împotrivă, Abțineri. Nu este clar. Verificăm electronic 46. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Jetzt weiter mit 47. 47 dafür. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm electronic 47. S und D hat ein Mitglied zu viel in der Abstimmung. Ist okay? Socialiștii au un vot în plus. Genommen. ITRE 34, dafür. ITRE 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 405 și Agri 43, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 407 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Intră 23 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 409. Se dorește verificarea electronică la INTA 23? Nu. Da? Bun. Se verifică INTA 23. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 409 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 410 și DV24 nu trebuie să fie votate. Continuăm cu 418 și 419, precum și Agri 45. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Se dorește o verificare. A votat toată lumea. S-a închis votul. 424 pentru, împotrivă, Repetăm. 424. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea. Stimmung este să a închis votul. La 424. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. ITRE 20, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm ITRE 35 electronic. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge. I336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 422 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 425, Tran 37 și Agri 46. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 427 și INTA 27 împreună pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 428 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Inta 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 431 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 433, 434, DV28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 434 și DV28. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 439 și Agri 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58. Dar înainte verificăm 57 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 59 pentru, împotrivă, verificăm electronic 59. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 446 pentru, împotrivă, tineri se respinge. 60 devine caduc. Votăm 447, 448 și Agri 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 449 și Tran 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 451 și Agri 52. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 451 și Agri 52 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Trecem la TRAN 40 pentru Tran 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 457 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 480. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu este clar, votăm electronic 480. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 481 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 482 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la anexe acum și anume 484. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 488, 489 și Agri 58. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 490 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 492 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65, 493 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar să verificăm uh, electronic. S-a deschis votul pentru 65 și 493. S-a închis votul. Se adoptă. 66 și 491. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu este clar, verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 37 pentru, 32 împotrivă, deci se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 496 electronic, la cerere. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 67 și DV30. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 499 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm. Se dorește o verificare la 499. Verificăm așadar. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă dar nu era clar de aici de sus pentru că numai foarte puțini colegi mai participă la vot. Poate că ar trebui să distribuim cafea astfel încât oamenii să aibă mai multă energie. 503, 504, 505, I343 și Agri 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 506 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 507 și regii 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 508 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 509 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă dar verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 70 și 510 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Poate că putem să facem rost de niște cafea, ar fi minunat. 515 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 515. S-a închis votul, se respinge. 517 devine caduc. Continuăm cu 72, DV32 și INTA 33 pentru împreună împotrivă, abțineri, se respinge. 518 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Wir machen jetzt weiter mit Inter 1. Continuăm cu INTA 1. S-a regăsit toată lumea pe lista de vot. INTA 1. La mine pe pagina 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Tran 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 86 pentru, împotrivă, Abțineri, nu este clar, verificăm electronic 86. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 87 și Agri 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 și ITRE 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94. Verificăm însă înainte 92 și ITRE 2 electronic. A votat toată lumea. Se respinge. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 4 devine caduc. Continuăm cu 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic 99. S-a închis votul. era totuși clar. ITRE 3 Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100, 101, 102, 103, 104 și Agri 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu este clar, votăm electronic ca să fie sigur. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 108. pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu Julie Gerling. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138, 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm Inta 3. S-a închis votul se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 5 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Votăm electronic, regii 5. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge INTA 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 5 și tran 7 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, verificăm electronic. Inta 5 și tran 7. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu 177. Vils. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Au votat prea puțini colegi, deci votăm, verificăm electronic. 177. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. DV10 devine caduc și continuăm cu DV11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Continuăm cu 186 al colegei Wills. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar verificăm 186 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doisprezece pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, dar verificăm electronic pentru că participă prea puțin colegi la vot. 13 vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu Gilles Parnio, 185, ITRE 15, TRAN 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm electronic, 202. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 203. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Tran 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV14 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, verificăm electronic DV14. A votat toată lumea, s-a închis votul. șase pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 și 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Continuăm pe ultima, 14, pe ultima pagină, mă scuzați, cu regii 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cu acesta ajungem la primul vot final electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea? S-a închis votul. 43 pentru, 26 împotrivă și o abținere. Al doilea vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 43 pentru, 26 împotrivă și o abținere. Felicitări doamnei raportor. Îi dau cuvântul raportoarei. Merci. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc din nou colegilor, să mulțumesc pentru spiritul de compromis și pentru dorința de a ajunge la un acord care au apărut încă de la începutul lucrărilor la acest raport. Până la urmă din păcate, nu toată lumea a votat acest raport, dar aș vrea să mulțumesc în mod special echipelor uh, de secretariat de la Comisia Envi, din grupul ALDE și din propria mea echipă, pentru că m-au ajutat foarte mult și de multe ori uh, uh, până foarte târziu, la ore târzii din noapte, la acest text. Sperăm să lucrăm în continuare cu același spirit de compromis pentru a pregăti votul de la plenară. Mulțumesc! Și eu aș vrea să felicit raportorul și pe colegii noștri de la secretariat, pe cei care au elaborat această listă de voturi atât de lungă și amendamentele de compromis. Mulțumesc tuturor! Jetzt geht's weiter mit dem Bericht des Trecem acum mai departe la raportul colegului Zanoni. Vă rog, toată lumea ar trebui să participe la acest vot și aș vrea să cer uh, celorlalți deputați să facă liniște, pentru că altfel e foarte greu să votăm. Foarte bine. Începem amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, 111-12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem o verificare electronică la 111 și 112, vot uh, electronic. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 34 de voturi pentru, 32 împotrivă, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică la 116, vot cu apel nominal, toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 117 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom face o verificare electronică la 119, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost uh, deloc clar. Verificare electronică la 120. La amendamentul 120, repet, facem verificare electronică. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Cu mare majoritate se adoptă. Amendamentul consolidat 6 pentru, împotriva, verificare electronică la amendamentul consolidat 6. Doar verzi au ridicat mâna. Trebuie să și votăm. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Da, trebuie într-adevăr să votăm. 120 pentru, împotrivă, 121, mă scuzați, vom face o verificare electronică la 121. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, se adoptă. 124 și 125 și peti 23 pentru, împotrivă, nu e foarte clar, vom face o verificare electronică. Se adoptă. Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Peti 22 pentru. Împotriva, Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotriva, Vom face o verificare electronică la TRAN 5. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Peti 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Consolidat 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu a fost deloc clar. Vom face o verificare electronică la 189, vot cu apel nominal, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Consolidat 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vom face o verificare electronică la consolidat 7. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Nu, vom face o verificare electronică la 199 înainte. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum amendamentul 222, a doua parte. 222, a doua parte. 222, articolul 1, punctul 4, la pagina 11, cel puțin uh, documentul meu. Cred că vă uitați la altă pagină, 222, articolul 1, punctul 4. Mă scuzați, spune președintele, 220. 220, cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Foarte bine, acum suntem de acord cu toții. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Consolidatul 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 13, pagina 20, în documentul meu, Tran 13 pentru împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică la TRAN 13. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă foarte clar. 333 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost foarte clar. Vom face o verificare electronică la 334. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 335 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 337 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 339 pentru, împotrivă, abțineri nu a fost clar. Vom face o verificare electronică la 339. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 338 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 340 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 341 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 342 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 343 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 344 și 345 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 346 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 347 pentru, Peti, 43 pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică la 347 și PT 43. Vot cu apel nominal. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 348. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Peti 42. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă împreună cu Peti 44. Tran 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 349 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vom face o verificare electronică la 349. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. ...350 este caduc, consolidat 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 411 al doamnei Thyssen pentru 411. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 412 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri Vom face o verificare electronică la 413. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Patruste douăzeci și unu, patruste douăzeci și patruste douăzeci și trei pe pagina următoare pentru, împotriva, țineri se respinge. Tran 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 50 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, vom face o verificare electronică la PETI 50. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 424 pentru, împotrivă, abțineri nu a fost clar, vom face o verificare electronică la 424. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 425 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 426 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 427 și Petri 52 pentru, împotrivă, abține se respinge. 428 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 429 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 430 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 431 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 433 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 434 pentru, alături de 435, împotrivă, abțineri se respinge. 436 437, 38, 39 și 440 și peti 53 pentru împotrivă abțineri se respinge. Tran 20 pentru împotrivă abțineri se respinge. Tran 21 pentru împotrivă abțineri se respinge. 441 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 442 pentru, vom face o verificare electronică atunci, la 442 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 443 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 444 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 445 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 454 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar. Verificare electronică la 454. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la anexe. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vom face o verificare la 49. S-a deschis votul pentru că n-a fost clar. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Peti 54 pentru, împotrivă, Foarte puțin colegi ridică mâna, așa că facem verificare electronică și la PETI 54 s-a deschis votul, s-a închis votul. Rezultatul e foarte clar, se adoptă. 456 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 457 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 457. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 50 din partea raportorului pentru în trei părți. Vot pe părți, prima parte. S-a deschis votul. Vot electronic pentru prima parte la amendamentul 50. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, de asemenea vot electronic, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. A treia parte, Vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Și se adoptă. patru pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 466 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 467 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 468 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 469 pentru, vom face o verificare electronică, la 468 s-a deschis votul pentru 468. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 469 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare electronică la 469. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu aceeași majoritate. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Consolidatul 12 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. O 553, 553, mă scuzați. Nu, mă scuzați, 543. Pentru împotriva se respinge. 544 pentru împotriva abțineri se adoptă. 544. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate. Consolidat 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum, expunerile de motive, peti 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, facem o verificare electronică la 62. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Peti 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Facem o verificare electronică la 67. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Peti 4 este caduc. Peti 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 și 69 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peti 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Peti 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu, nu sunt sigur, așa că facem o verificare electronică. La peti 7, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Peti 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Peti 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Consolidat 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică la 85. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Consolidat 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar, vot electronic la 88. S-a deschis votul, toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Petit 13 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la petit 13. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Petit 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 15 pentru, nu, nu votăm, peti 15, trecem la tran 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, nu, facem o verificare electronică la 91. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. în 3 pentru împotrivă. Vom face o verificare electronică la tran 3. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. Și acum uh, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. aveți un pic de răbdare, facem o verificare ca să nu greșim, că n-ar trebui să trebuiască să ne întoarcem din vacanță, nu? În timpul verii. Nu hmm? problem. Wir stimmen dann weiter ab auf der letzten Seite. Continuăm să votăm. Suntem la ultima pagină, tran 4. Pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar, vot electronic, vă rog. Tran 4, verificare electronică. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 10 și 11 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 17 pentru. Împotrivă, abțineri, verificare electronică. La Peti 17, da, verificare electronică, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Acum votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Al doilea vot electronic pentru. Ă, îmi cer scuze, s-a deschis votul, spune președintele, a votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă cu largă majoritate. Raportorul. Da, vroiam uh, să mulțumesc uh, Domnule președinte, să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră, secretariatului, Comisiei Envi și întregului uh, personal care ne-a ajutat. Cred că am lucrat foarte bine împreună, am încercat să ajungem la acorduri, să ajungem la compromisuri, însă nu cred că se reuni, sunt reunite toate condițiile pentru aplicarea procedurii conform articolului 70. Ca urmare, rămâne să vedem în plen ce se întâmplă. Bun, mulțumesc. Ca urmare, nu votăm asupra, asupra mandatului. Aș dori totuși să vă felicit. Și vom merge în plen cu acest raport. Felicitări și uh, mii de mulțumiri uh, întregii comisii, secretariatului. Ne revedem în această după-amiază împreună cu ministrul lituanian al sănătății. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră foarte puțini care nu vor veni la reuniunea din după-amiază, de după-amiază, le urez o vacanță plăcută, să se întoarcă cu bateriile încărcate și plin de entuziasm. Să aveți o vară frumoasă, reuniunea coordonatorilor, vă reamintesc, are loc la 11.30.